vom vota acest raport. Continuăm cu raportul următor, raportul doamnei Grabovska, perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul tratatului de la Lisabona. Aveți patru minute, doamna raportor. Micro, please. Microfonul nu funcționează. Thanks. Okay. Dziękuję, panie pani komisarz, koleżanki, koledzy. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, iată că ne vom ocupa de altă temă, deci de contactele dintre uh, instituțiile Uniunii Europene și cetățenii Uniunii Europene. Uh, ne referim la legături care încă nu sunt destul de puternice, caracterizate de multe lacune. Jean Monnet a spus că nu facem o coaliție între state, ci între oameni. Uniunea Europeană a trecut prin diverse modificări, extinderi, însă instituțiile europene se confruntă cu o problemă în ceea ce privește contactul direct cu cetățenii. Și am văzut acest lucru, de exemplu, uh, în cazul referendumului francez și olandez, când cetățenii au respins Constituția Europeană și am văzut și ce s-a întâmplat în Irlanda cu uh, respingerea tratatului de la Lisabona. În realitate, instituțiile europene încearcă să rezolve problemele legate de contactele cu cetățenii, sunt din ce în ce mai deschise, recunosc rolul societății civile, și cadrul politicilor europene și al comunicării este din ce în ce mai larg, are și un nume specific, dialogul cu societatea civilă, însă toate aceste măsuri uh, nu sunt de ajuns și din acest motiv Parlamentul European iată că joacă un rol de frunte în rezolvarea acestei probleme și dorește să propună un tip de mecanism de contacte între instituțiile uh, europene și cetățenii europeni care să elimine lipsa de democrație care folosește la demonstrarea faptului că cetățenii joacă un rol important la luarea deciziilor, inclusiv la nivel european. Articolul 10 din Tratatul Uniunii Europene declară că orice cetățean are dreptul să participe la viața democratică a Uniunii. Deciziile sunt luate în modul cel mai deschis posibil și cât mai aproape de cetățeni. În afară acestui articol mai există un altul care se referă la de inițiativa legislativă prezentată de un milion de cetățeni uh, ai Uniunii Europene, inițiativa cetățenească, inițiativa care, odată ce tratatul de la Lisabona va fi intrat în vigoare, uh, va putea fi folosită pentru o interpelare a Comisiei și o solicitare de a uh, adopta o anumită măsură care este foarte importantă pentru cetățeni. E vorba de un dialog aici, un dialog care nu este definit din punct de vedere juridic, ci Totuși este vorba despre un dialog absolut fundamental și care nu poate fi evitat. Dialog bazat pe următoarele principii. În primul rând m-am referit la principiul reprezentativității a societății civile și aș dori ca societatea civilă la nivelul Uniunii Europene să fie mai bine reprezentată și ce înseamnă acest lucru? Să fie reprezentată la nivelul unor parteneri care să reprezinte interesele societății civile. Și aș dori ca acest dialog cu societatea civilă să nu fie un monolog. Nu Uniunea Europeană este cea care trebuie să vorbească cetățenilor și cetățenii doar să răspundă. Uniunea Europeană trebuie să informeze cetățenii europeni în legătură cu uh, motivul și modul în care mm, cererile cetățenilor au fost analizate și luate în considerare. De ce avem nevoie de reciprocitate, de a apăra principiul acesta a reciprocității. Ne dorim mai apoi ca dialogul să se bazeze și pe principiul transparenței. Haideți să invităm cetățenii la dialog să invităm reprezentanții societății civile la dialog. Însă, pentru aceasta trebuie să existe reguli transparente, reguli transparente, deci trebuie să avem o listă adusă la zi a organizațiilor care participă la consultările la care m-am referit. Ar fi important să existe și un responsabil la nivel european, un responsabil care se ocupe cu ținerea la zi a listei. Principiile sunt foarte greu de definit Așadar, sper ca Comisia Europeană, care deja a prezentat o serie de reguli pentru a dispune de o mai bună cultură a consultării și a dialogului în anul 2002, așadar sper ca Comisia să prezinte o listă de norme și principii comune tuturor instituțiilor. În fine, aș dori să spun că statele membre ar trebui să promoveze dialogul cu societatea civilă și întregul conținut al raportului. Bineînțeles, n-am avut timp să vorbesc uh, despre întregul raport. Aș dori ca acest conținut să fie uh, luat în considerare și să fie pus în aplicare, mai ales în timpul campaniei electorale. Trebuie testat înainte de alegerile europene, în campania electorală, deci a trebuit să facem acest prim pas spre cetățenii europeni dându-le tot ce are mai bun de oferit Uniunea Europeană și, uh, trăgând, uh, și învățând uh, lecțiile pe care trebuie să le învățăm de la cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna comisar Vasiliu, vă rog. First of all, the commission... În primul rând, Comisia dorește să mulțumesc doamnei raportor, doamna Grabovska, și de asemenea dorește să mulțumesc și Comisiei pentru Afaceri Constituționale AFCO pentru raportul excelent. Suntem și noi de acord că societatea civilă joacă un rol extrem de important în integrarea europeană este unul dintre instrumentele de bază care asigură comunicarea între instituțiile europene, societatea Uniunii Europene și cetățenii acestea. Permite cetățenilor să-și exercite dreptul de a participa la viața Uniunii în mod democratic. Comisia are o tradiție îndelungată de interacțiune cu organizațiile societății civile, iar această cooperare între Comisie și societatea civilă a crescut și acoperă o gamă variată de subiecte care merg de la dialogul materie de politici până la proiecte atât în Uniunea Europeană cât și în țările partenere. Tratatul de la Lisabona or, asigură o bază mai clară pentru acest demers și de asemenea stimulează progresele pe viitor. De asemenea, este posibilă o nouă variantă pentru societatea civilă de a-și operaționaliza utilizarea pe care o face, modul în care folosește inițiativele cetățenilor, implicarea părților interesante într-un dialog uh, activ presupune existența unor instrumente potrivite astfel încât societatea civilă să-și poată exprima părerile și să-și facă auzită vocea. Și, nu în ultimul rând, instituțiile Uniunii Europene trebuie să dispună de instrumente corespunzătoare astfel încât să Există certitudinea că ceea ce auzim din partea cetățenilor Uniunii Europene și nu numai toate aceste sugestii sunt preluate și introduse în sistem. Comisia salută acest raport care, de asemenea, vorbește despre o serie dintre ideile Comisiei. Uh, dacă ne gândim la mandatul existent, Comisia actuală a avut o serie de inițiative de implicare a organizațiilor societății civile, precum și a cetățenilor, într-o dezbatere publică în legătură cu chestiunile comunitare. Unul dintre exemple inovatoare l-au reprezentat consultările cu cetățenii. De asemenea, sondajele experimentale de opinie, precum și consultările 1 la 1, pentru a înțelege nevoile și așteptările oamenilor, în ultimii 35 de ani s-a creat Eurobarometrul și s-a ajuns ca acesta să fie un instrument viabil de monitorizare a opiniei publice la nivel european, însă nici Comisia și nici Parlamentul nu pot uh, de unul singur, să organizeze o dezbatere publică la nivel european. Acest lucru va fi posibil numai dacă instituțiile Uniunii Europene, precum și statele membre, vor conlucra împreună. Acesta este scopul declarației politice în legătură cu comunicarea către Europa prin intermediul parteneriatului semnat de către Parlament, Consiliu și de Comisie pe data de 22 octombrie 2008. În acest sens, Comisia și Parlamentul își coordonează deja eforturile cu statele membre prin intermediul partenerilor de management care includ campaniile locale și regionale în legătură cu anumite aspecte în relație cu autoritățile locale și cu ONG-urile și printr-o cooperare cu acestea. 11 nouă parteneri de management uh, prevăzute pentru 2009 vor face această abordare și mai eficientă. Comisia este de părere că dialogul fructuos depinde de participarea activă din partea tuturor instituțiile Uniunii Europene, din partea statelor membre și din partea societății civile. Comisia speră ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare și să fie gata să asigure măsurile necesare pentru aplicarea în practică a acestor prevederi și pentru a se continua uh, dezvoltarea dialogului civil. Uh, Vă mulțumesc. Vom vota mâine acest raport. Trecem acum la raportul doamnei Andrichiene, care nu este în sală, se pare. Mâine, miercuri, vom vota acest raport. E vorba de